omului de către anumite companii are loc. Subliniem și nevoia de a respecta standardele OIM. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum doamna Grez, un minut. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, au nom... Aș dori, în primul rând,